we open the meeting, uh, can we adopt... Stimați colegi, deschidem ședința noastră. Putem adopta ordinea de zi cu următoarele modificări. La punctul 15, dimensiunea urbană a politicilor europene. Trebuie să amânăm acest punct pentru că raportorul lipsește dar schimbul de opinii va fi schimbat de un scurt anunț la sfârșitul dimineții de astăzi, în jurul orei 12-12.30. Cu excepția limbii croate, toate limbile sunt disponibile în interpretare și salutăm un nou membru al comisiei noastre, pe domnul Amiad Bashir, nu știu dacă este prezent. Este mem- nou membru suplant al Comisiei noastre din partea grupului ECR. Și noi urăm bun venit. Vom avea niște grupuri de vizitatori în cursul după amiezii de astăzi la invitația unui deputat de la Comisia Cult. Și acum punctul 4 de pe ordinea de zi. Cer scuze, spune președinta, am uitat să spun că să vă întreb mai precis dacă putem adopta procesul verbal al reuniunii 21-22 ianuarie. Da, se adoptă și deci trecem la recomandări adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile privind un parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții, altfel spus TTIP. Schimbul de opinii pe acest proiect de text va avea loc în reuniunea extraordinară a Comisiei de pe 5 martie. Termenul de depunere a amendamentelor este fixat pentru 6 martie 2015 la orele 12. Acestea fiind spuse, sper că Marian Harkin este aici pentru că am să-i dau de îndată cuvântul ca raportoarea noastră pe acest subiect. Doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Pot fi foarte succintă în această dimineață pentru că nu e vorba de un schimb de opinii în proiectul de aviz a circulat săptămâna trecută printre raportorii din umbră și a fost pus la dispoziția tuturor deputaților în această dimineață. Vom avea o discuție detaliată la ședința extraordinară a Comisiei din 5 mai și termenul de depunere a amendamentelor este 6 martie la prânz, cum spuneam, și în această dimineață îmi revine sarcina doar de a uh, sublinea importanța acestor întâlniri Însă, cum vă dați seama, avem foarte puțin timp la dispoziție pentru a elabora acest aviz, dar proiectul, prima versiune a textului, e deja disponibilă tuturor colegilor și vom avea, cum spunea, săptămâna viitoare, joi, schimbul de opinii ca atare. Dacă doriți de pe acum să discutăm uh, în uh, formulă bilaterală, vă stau la dispoziție. Eu aștept uh, numeroase amendamente și uh, o foarte bună cooperare. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Harkin, până președinte. Uh, mai mulți raportori din umbră lucrează pe acest text și aș vrea să știu dacă cineva dorește să ia cuvântul acum. Nu? Atunci înseamnă că vom prelua punctul pentru ordinea de zi a viitoare ședințe. Nu știu dacă ar dori comisia în acest moment să facă vreun comentariu? Se pare că nu. Asta înseamnă că putem încheia acest punct și calendarul e limpede pentru toată lumea. Trecem deci la punctul 5 de pe ordinea de zi, echipamentele individuale de protecție. Este un alt proiect de aviz și îi voi da cuvântul raportoare Laura Agea. Aveți cuvântul. Grazie, Presidente. Buongiorno, colleghi. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, dragi colegi. E bine, mulțumesc întâi de toate pentru că m-ați ales raportoare pentru acest proiect de aviz și Mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Cu atât mai mult cu cât reprezint grupul politic știut. Am ales să abordez două aspecte principale în acest proiect de aviz. Directiva, care va fi înlocuită de acest regulament, avea anumite lacune, după părerea mea. Și în efortul meu am încercat, în mod prioritar, cu amendamentele mele, am încercat, deci, ca directiva anterioară să devină un text ce nu se mai pretează la interpretare eronată, în special în ce privește competența statelor membre. Toate acestea pentru a evita ca la momentul punerii în aplicare aceste diverse interpretări să aducă prejudicii eficacității dispozitivului. Echipamentele individuale de protecție pentru lucrători sunt, din punctul meu de vedere, un element esențial pentru a evita accidentele de muncă. Și știm prea bine, acestea se pot solda chiar și cu decese prea adesea. Iată de ce am acordat o atenție și o importanță clară și netă tuturor aspectelor ce țin de securitate. Ceea ce am dorit să transmit prin amendamentele pe care eu le-am elaborat e că utilizând instrumente improvizate, uh, nu se poate garanta securitatea persoanei care lucrează cu acestea. Iată de ce am uh, subliniat care sunt echipamentele uh, necesare, făcând uh, distinția între femei și bărbați, între prește trăsăturile fizice, între lucrători mai tineri sau mai în vârstă, precum și lucrătorii cu handicap. În Italia, dar și, sunt sigură că e cazul și în multe alte țări europene, în Italia criza economică uh, împiedicat accesul la locuri de muncă a tinerilor lucrători. Ori ei trebuie să beneficieze de echipamente adaptate condițiilor fizice, așa că diversificând aceste echipamente putem garanta o mai bună siguranță la locul de muncă. Mi-am dorit de asemenea să existe o informare adecvată și o sensibilizare a celor care utilizează echipamentele. E motivul pentru care am propus un amendament ce încurajează comunicarea, informarea inclusiv prin uh, site-uri internet, diverse aplicații mobile care permit ca această informație să fie mai lizibilă. Pentru că această informație despre echipamentele de protecție trebuie să fie foarte limpede, de asemenea uh, etichetarea, instrucțiunile de utilizare. E foarte important să fie traduse în limba uh, țării în care se desfășoară activitatea respectivă. Apoi, sunt necesare controle asupra utilizării aspectelor practice acestor echipamente de protecție, pentru că doar prin astfel de controle uh, eficace, vom putea garanta utilizarea corectă a echipamentelor. În afara controlelor, am solicitat aplicarea unor sancțiuni în cazul în care regulamentul nu este respectat. Aceste sancțiuni trebuie să fie proporționale și trebuie să încurajeze statele membre care adoptă și respectă regulamentul să efectueze controle, verificări, să se asigure că echipamentele sunt introduse pe piață și utilizate în mod corespunzător. Mai mult decât atât, cred că este utilă o monitorizare unificată din partea statelor membre împreună cu Comisia Europeană. Și asta uh, prin networking, așa încât bunele practici să poată fi difuzate între diversele state care vor aplica regulamentul. Ca atare, m-am gândit întâi de toate la lucrători. la cei care elaborează aceste echipamente pentru uh, protejarea lucrătorilor. Firește, informarea corectă și controlul eficace sunt cele care vor putea garanta siguranța la locul de muncă. Sunt uh, la dispoziția dumneavoastră mm, și sunt uh, cât se poate de deschisă unui efort de echipă, conștientă fiind de importanța acestui regulament pentru protecția și sănătatea lucrătorilor. Iată de ce, încă o dată, mă declar deschisă dialogului, dezbaterii constructive, care să țină seama realmente de cei care vor utiliza aceste echipamente de protecție. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, thank you. Mulțumesc, spune președinta. Acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră care doresc să se exprime. Și întâi domnul Casa, din partea grupului PPE. Eh, cari colleghi, grazie, buongiorno. Prima di tutto voglio... Bună ziua, stimați colegi. Vreau mm, să mulțumesc Laurei pentru uh, efortul impresionant pe care l-a făcut. Echipamentele individuale de protecție de un înalt nivel calitativ pot fi cruciale pentru siguranța și sănătatea lucrătorilor. Este limpede că atunci când vorbim de o activitate cu risc înalt, echipamentele individuale de protecție care să și funcționeze sunt singurele care pot proteja sănătatea lucrătorului. e uh, un sector care ar putea beneficia de o mai mare coerență la nivel european și motivul pentru care salut propunerea Comisiei de a înlocui directiva în vigoare printr-un regulament. Acest dosar, așadar, prezintă o serie întreagă de propuneri care ameliorează uh, Uh, textul comisiei. Și anume, ideea de a personaliza aceste echipamente în funcție de utilizatorul final. Fie că e vorba de un bărbat, de o femeie, de o persoană tânără sau de o persoană mai în vârstă sau chiar o persoană cu handicap. În al doilea rând, ideea unor aplicații pentru smartphone uh, cu indicații precise când și cum se utilizează echipamentele este de asemenea idee bună și, în al treilea rând, crearea unui punct de contact, precum și a diverselor campanii de sensibilizare pentru mai bună informare a utilizatorilor este, de asemenea, o astfel de propunere ce ameliorează textul Comisiei. Personal, mm, aștept încă informații din partea sectorului industrial vizat. Iată de ce nu uh, am uh, nimic împotriva textului pentru moment. Un astfel de măsuri ar putea avea un impact administrativ asupra întreprinderilor. Însă, oricum, ideile prezentate astăzi aici sunt foarte bune și îi mulțumesc încă o dată, doamne raportor, pentru efortul, efortul dumneavoastră. Thank you, Mr. Casa. Mulțumesc, domnule Casa. Acum, domnul Balas, din partea grupului SND. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul poate să pară tehnic, dar ține de cotidianul lucrătorilor. Și înțelegem că dacă cel mai mic uh, lucru nu funcționează în aceste echipamente de protecție, uh, e vorba de vieți omenești care sunt în joc. Iată de ce este foarte important de știut cum abordează Uniunea această temă. Și aș preciza un punct. Pe fond, noi avem de emis doar un aviz dar e limpede că noi reprezentăm punctul de vedere al lucrătorilor. S-a mai spus deja, există o directivă în vigoare, iar aici e o propunere de regulament din partea Comisiei. Iar această modificare duce inclusiv la o simplificare, dar și la o extindere a ariei de aplicare, pentru că vor exista de acum și produse individuale, echipamente individuale vizate de această legislație. Efortul um, raportoarei este interesant și util cu propuneri pe care noi le putem susține. Și pentru a nu insista prea mult, aș ridica doar două argumente. La IMCO, președinta acestei uh, comisii, doamna Vicky Ford, a suprimat un element care pentru noi uh, constituia un progres în uh, propunerea comisiei și anume faptul că certificarea și anume faptul că aceste diverse produse sunt uh, autorizate, sunt certificate, deci a eliminat faptul că certificarea trebuie să se efectueze la 5 ani. Ori, din punctul meu de vedere, acest lucru ar fi ameliorat calitatea produselor. Cum spuneam, președinta IMCO a suprimat această prevedere. Deci dacă certificarea va avea loc în noua formula textului, ea va fi una permanentă. Ori, noi credem că e o mai bună protecție a lucrătorilor dacă intervine o uh, reautorizare, o recertificare la fiecare 5 ani. Doamna raportor a menținut această uh, suprimare a intervalului de 5 ani pentru că măsura de a controla din nou uh, după 5 ani echipamentele a fost suprimată. Iată de ce cerem și vom cere să se revină la propunerea inițială a Comisiei, care nouă ni se pare una progresivă. Al doilea element, suntem deschiși la faptul că o serie de sectoare industriale sunt controlate anual și că în plus să mai fie controlate și la 5 ani ar reprezenta într-adevăr o povară administrativă, birocratică exagerată și în acest caz specific am putea uh, renunța la uh, acest al doilea control. Altminteri, considerăm că atât textul raportare cât și textul comisiei merg în direcția cea bună și le putem susține cu aceste două observații. Mulțumesc, doamna Lavaiova, din partea grupului ALDE. Madam Chair, I am speaking... Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în numele Ulei Turnes, care este raportor din umbră pentru grupul ALDE. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru uh, proiectul de aviz. Propunerea comisiei avea trei obiective. În primul rând, o mai bună protecție a sănătății și siguranței uh, utilizatorilor uh, acestor echipamente, apoi asigurarea unui punct de plecare comun pentru acest tip de echipament și operatori în domeniu și, în al treilea rând, să se simplifice mediul de reglementare în domeniul uh, echipamentelor personale de protecție. Din punctul meu de vedere, noi ar trebui, sau această comisie ar trebui să se concentreze asupra chestiunilor de ocupare și asupra lucrătorilor. Comisia de ocupare nu ar trebui să se uh, ocupe de aspectele detaliate, tehnice uh, ale acestui regulament, pentru că asta ține de uh, Comisia pentru Piața Unică. ULA se va concentra asupra unor, uh, unei abordări bazate pe obiective și bazate pe acordarea atenției principale lucrătorilor. Sunt de acord că persoana care folosească sau folosește sau poartă acest echipament trebuie să fie luată în considerare și că aceasta trebuie să fie centrul atenției noastre. Legislația prea complicată poate să însemne că nu se ating obiectivele de, a, de a proteja pe lucrători. Așadar, mă voi concentra asupra simplificările, legislației și asupra implementării. Acest lucru este cu atât mai important pentru IMM-uri, pentru că acestea sunt afectate în mod disproporționat de legislația în domeniu. Multe IMM-uri nu au resursele să fie conforme cu legislație prea complicată și asta duce la consecințe neintenționate. Asta va fi uh, linia directoare a uh, ULEI pe acest raport și asta, acesta va fi și spiritul amendamentelor. Mulțumesc încă o dată uh, raportorului și aștept cu nerăbdare cooperarea. I'll give the floor to Madam McIntyre from the... Mulțumesc, uh, doamna McIntyre de la grupul ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a-i mulțumi uh, doamnei raportor pentru munca depusă pe acest dosar așteptăm cu nerăbdare să cooperăm pentru a atinge un rezultat bun. Legislația actuală privind echipamentele individuale de protecție trebuie să fie revizuită. Este vorba de un pachet de măsuri prevăzut uh, să simpli, pentru a simplifica uh, reglementările în acest domeniu. Bineînțeles că trebuie să avem cerințe stricte în ceea ce privește aceste echipamente individuale de protecție, EIP, însă aici este vorba mai ales de modernizare și simplificare a unui sistem care funcționează deja bine. Noi considerăm că nu este nevoie de mari amendamente. Trebuie să ne asigurăm că legislația este eficientă, dar trebuie să evităm în același timp o situație în care, chiar dacă avem cele mai bune intenții, ajungem să avem o reglementare care este prea dificilă, impune uh, prea multe complicații. Și cu atât mai mult trebuie să ajutăm uh, întreprinderile să fie conforme cu o legislație care să fie clară, simplă și eficace. Cred că rolul nostru, în calitate de colegiuitor, este să ne asigurăm că aderăm la principiul uh, bunei reglementări și nu mă refer la niciun fel de reglementare, ci vreau să spun că trebuie să avem reglementări simple, clare, astfel încât micile întreprinderi să poată um, să le respecte cu ușurință. Managementul riscului și uh, dovezile științifice trebuie să fie baza pentru protecția sănătății și siguranței lucrătorilor. Vom depune câteva amendamente tehnice, însă nu voi intra în foarte multe detalii acum. Un domeniu a fost menționat deja. Cred că ar trebui să vedem cât este de fezabilă această validitate maximă de 5 ani a certificatelor de autorizare. Deja au fost um, exprimate îngrijorări conform cărora acest uh, Uh, autorizare pe 5 ani este prea scurtă, având în vedere durata de viață a echipamentelor în sine. Dar vom reveni la asta și la reuniunea raportorilor din umbră. Îmi place ideea aplicațiilor uh, pe smartphone, uh, tehnologie, internet. Mi se pare o idee foarte bună, astfel încât forța de lucru să fie mai bine informată. Încă o dată mulțumesc Laurei pentru munca depusă și, bineînțeles, sunt convinsă că vom uh, coopera într-un mod constructiv. Mulțumesc, doamna Zdanoca de la Verzi. Mulțumesc. Vorbesc în numele uh, lui Terry Renke, care nu poate fi prezentă astăzi aici. Pe scurt, Dorim să amintim colegilor uh, câteva cifre în ceea ce privește aceste EIP. În 2007 s-a calculat că 23 de milioane de lucrători au suferit uh, probleme de sănătate legate de uh, muncă. În 2011 au fost 2,7 accidente grave de muncă în Uniunea Europeană care au însemnat mai mult de trei zile de absență de la lucru. Și, din păcate, 3691 de accidente um, de muncă au fost fatale. Așadar, dreptul la sănătate și securitate și siguranță este un drept fundamental. Iar uh, lucrătorii trebuie să se bucure de garanții juridice în acest sens. utilizarea unor echipamente individuale de protecție de calitate este esențială pentru a evita accidente de muncă. Este esențial și necesar să se asigure supraveghere și mecanisme de control de îndată ce a fost pus la dispoziție pe piață un astfel de echipament. În cazul în care există un risc, producătorul trebuie să retragă de pe piață aceste echipamente. Dincolo de asta, este important să existe informații referitoare la cum trebuie întreținute aceste echipamente, cum trebuie curățate și așa mai departe. Acestea trebuie să fie clare, concise și cât se poate de bine formulate. De asemenea, trebuie să se, să se acorde atenție esențială eh, și în domeniul uh, muncii nedeclarate. Condițiile de muncă, de multe ori, în acest domeniu, permit ca lucrătorii să fie expuși la riscuri ridicate, iar, iar angajatorii uh, pot să se sustragă de la responsabilitatea lor. De asemenea, uh, munca domestică, uh, de multe ori efectuată de femei, este un domeniu special pentru că de multe ori este nedeclarată. Grupul nostru sprijină munca raportoarei și spiritul amendamentelor sale la acest proiect de regulament, însă în același timp vom depune câteva amendamente referitoare la munca nedeclarată și referitoare la utilizarea uh, și întreținerea uh, echipamentelor. Mulțumesc Ines Zuber de la grupul GUE. Nu doriți să interveniți? Bun, în regulă. Asta înseamnă că ne putem uh, pregăti pentru vot și chiar putem începe cu votul. Voi menționa că termenul pentru amendamente pentru echipamentele individuale de protecție este 3 martie la ora 12, iar adoptarea la Comisia M va fi pe 1 aprilie. Iar acum să trecem la vot. Okay, then we'll start the voting. Uh, first we... Bun, începem cu voturile. Avem în primul rând Fondul uh, European de Adaptare la Globalizare și sprijin pentru Attica Publishing Activities în Grecia. Este un vot electronic. S-a deschis votul. Un vot în plus de la PP. Încă un vot uh, în plus de la PP. În continuare, un vot în plus. O luăm de la început. S-a deschis votul. S-a închis votul. În continuare, un vot în plus. Ne pare rău. Ați găsit vinovatul? Îmi pare rău să vă spun, dar în continuare avem un vot, uh, un vot în plus. Acum e în regulă, s-a închis votul și se adoptă. În regulă, trecem la Attica Broadcasting tot în Grecia. S-a deschis votul. În regulă, s-a închis votul și se adoptă. Domnule Casa. Doamnă președinte, înainte să trecem la următorul vot, PP-ul este de acord cu textul întrebării cu solicitare de răspuns oral, așa cum este el acum formulat. Însă, considerăm că nu este cel mai bun moment, având în vedere că cei de la Comisie așteaptă în continuare informații de la autoritățile germane. Având în vedere acest lucru, solicităm amânarea votului referitor la această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Doamna Steinrück, nu este un subiect esențial uh, german uh, cum se uh, stabilesc nivelurile minime de salarizare în statele membre. Este vorba de o poziționare principială. Noi considerăm că ar trebui să rămână acest punct pe ordinea de zi și că ar trebui să îl votăm. Doamna Harkin, da, pe scurt, aș vrea să spun că suntem de acord cu poziția PPE. Considerăm că dacă am avea un răspuns de la autoritățile germane, mă scuzați, nu, de la comisie, și cred că răspunsul autorităților germane ar veni pe 4 martie. Dacă apoi am avea un răspuns de la comisie, am avea um, am fi într-o mai bună poziție pentru această întrebare. Întrebarea este una importantă. Cred că dezbatem numai calendarul și cred că, sau programul și din punct de vedere al programului ar fi mai bine să amânăm acest vot. Cei de la GUE? Noi am vrea ca acest punct să fie votat acum. Credem că este foarte important pentru acest uh, domeniu. Și e important pentru întreg uh, procedeul în Uniunea Europeană. Doamna McIntyre, eu aș vrea să-i sprijin pe cei de la PPE și sunt de acord cu Marian Harkin. Nu repet ce a spus, dar cred că are dreptate. Bun, văd care ar fi majoritățile, dar pentru a avea o abordare formală, să votăm pe scurt electronic să votăm uh, referitor la această amânare. S-a deschis votul. votat toată lumea? S-a închis votul. Bun, deci votăm astăzi. Să vedem dacă avem lista de vot potrivită. Vot Așadar, referitor la întrebarea cu solicitare de răspuns oral către comisie, cine este pentru, cine este împotrivă, votul este deschis. Se adoptă. vote on uh, the draft report by Mr. Uh, Gutierrez. Acum votăm proiectul de raport al domnului Gutierrez Preto referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Începem cu amendamentul 86. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Dar cel mai bine verificăm electronic. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la compromisul K. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul L, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Să verificăm. S-a deschis votul. La compromisul L s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul M. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 106. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 109. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 110, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic amendamentul 110. Cine este pentru? Nu, mă scuzați, spune președinte, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 113. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Și da, se adoptă. Amendamentul 114 devine caduc. Trecem la 117. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 119 pentru împotrivă, abține, se adoptă. 118, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 120, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 121. 122 îl vom vota mai târziu. Trecem la 123. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar apoi trecem la 132. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 133, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, se respinge. Compromisul O. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 140 urmează acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge la diferență de un vot. Compromisul P. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 148. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 149, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 152, cine împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 150, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 150, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 151, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 vom vota mai târziu. Trecem la compromisul Q. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 157. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm 157. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 158. Doresc să vă spun că dacă acesta este adoptat, asta înseamnă că compromisul R um, eșuează. Deci votăm 158. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum trecem la compromisul R. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul S. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 175 pentru, împotrivă, se abțineri, dar se adoptă. 176. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 182, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 183, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 184, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 189, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. The vote is closed on amendment 189. S-a închis votul la 189. N-a ridicat mâna toată lumea, de aceea nu a fost atât de clar. Compromisul V, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul W. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 201 devine caduc. Trecem la amendamentul 202. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 203, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 204, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 205, pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. 205 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 206. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la compromisul X pentru împotrivă, abțineri. Doreați să spuneți ceva, doamna Agea? Dacă s-ar putea verifica funcționarea acestui vot. Cartela mea de vot pare să nu funcționeze. Poate vă poate ajuta cineva sau... Verificați că este corect introdusă cartela. Bun, revenim la compromisul X. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Eh, then we go to și ajungem acum la amendamentul 219. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm 219. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu diferența de un vot. Bun. Acum, amendamentul 220. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul Y. Yeah. Compromise Y, those in... favor. Y, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 235, pagina următoare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 236. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul Z. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Ajungem la amendamentul 244 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 245 pentru, împotrivă, abțineri, nu pot să-mi dau seama din felul în care ați votat, așa că verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, se adoptă. Îmi pare rău, dar trebuia să ridicați mâinile mai bine. Bun, 246. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 249, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi, 253, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 254, 255, 256 sunt identice. Le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm? Verificăm aceste trei amendamente, 254, 55 și 56. S-a deschis votul, s-a închis votul resping. Bun, trecem acum la 257. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Verificăm. Bun, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. Amendamentul 258. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vreți să verificăm? Bun, atunci verificăm 258. S-a deschis votul. And uh, the vote is... Is there a problem? Is there a problem? Da, 258. Deci, 258. Sofia Ribeira și Heinz și Becker. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 261. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 260, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 259, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm 259. Verificăm 259, s-a deschis votul. Și s-a închis votul se adoptă. Amendamentul 262. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 263. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 264 și dacă acesta este acceptat, atunci compromisul AA devine caduc. Dar mai întâi votăm amendamentul 264. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Așa că votăm acum compromisul AA. pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul AB. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 289. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. 289. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, cu diferență de două voturi. Amendamentul 290 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm 290. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 33 de voturi pentru. Amendamentul 291. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineți. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 292 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AC pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am ajungem la amendamentul 298 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 299 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 300 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 301 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 302 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 303 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 303. S-a deschis votul. închis votul. Se respinge. Și acum, amendamentul 304. Pentru, împotriva, abține, respins. Dar va trebui să verificăm. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Da, 304. 304 votăm. Oricum, se adoptă cu foarte multe voturi diferență. Și aveți o problemă cu consola de vot? Vreți să repetăm? Votul la 304? Bun, facem asta. S-a deschis votul la amendamentul 304. Repet, 304. Și acum s-a închis votul. A funcționat bun. Se adoptă. Acum, amendamentul 305. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 306. Pentru, vreți să verificați 305? Bun. Verificăm 305. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la amendamentul 306. Cine este pentru? Împotriva. Abține. Se respinge. Amendamentul 307 Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul AD. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și ajungem la următoarea pagină, amendamentul 317 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că a fost respins. Sau să verificăm, să verificăm 317. S-a deschis votul, s-a închis votul. Da, se respinge. Amendamentul 318 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 319 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 320 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 321 are drept scop ștergerea unei părți din text, deci dacă acesta este adoptat, atunci compromisul AE devine caduc. Votăm deci amendamentul 321. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm compromisul AE. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. compromisul A R, la capătul paginii, în josul paginii, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm acest compromis A, R, s-a deschis votul. Cum votul este închis. Se respinge cu diferență de două voturi. Bun. Amendamentul 324. De fapt, nu, spune doamna președinte. E caduc. Ajungem direct la 325, spune doamna președinte. Nu, amendamentul 324 e caduc, pentru că AE a fost adoptat, așa că ajungem la 325. A, dar și acesta e caduc. Așa că ajungem direct la amendamentul 327. Toate celelalte sunt caduce. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun. Compromisul AF pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 336 pentru, împotrivă, abțineri, îmi pare rău, dar o să trebuiască să verificăm, pentru că nu reușesc să-mi dau seama. S-a deschis votul pentru amendamentul 336. Și acum s-a închis votul. Se respinge 26 de voturi pentru, 26 împotrivă. Se respinge. Bun. Acum amendamentul 343, spune doamna președinte. Aveți cuvântul, domnule Prieto, vă rog. Da, dar trebuie să votăm și 327. E amendamentul doamnei Veronica Lope Fontanie. Dar l-am votat și a și fost adoptat. Trecem acum la amendamentul 343, la pagina 26, chiar în josul paginii. Cine este pentru? Pentru. La pagina 26, repet, amendamentul 343. A, da, se spune din sala pe pagini, pe mm, paginile noastre, de fapt, numărătoarea e diferită, e pagina 31. A, deci aveți o altă listă de vot. Bun, repet, 343 al doamnei Maria Arena și al domnului Iuc Baie. Bun. Bun că suntem de acord asupra lui. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Acum, 344 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 345 pentru, Împotrivă. Abțineri. Am mai stat spune doamna președinte, e caduc. Trecem la 346 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? 346. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 347 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AG, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 356, Monica Vana pentru, împotriva, abține, se respinge. Amendamentul 357 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Verificăm. Verificăm 357. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 358 Cine este pentru? Împotriva. abține, Se adoptă. Amendamentul 359 pentru. Împotriva. abține, Se respinge. S-a închis votul. și se respinge amendamentul 360 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 361 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 362 este retras, Amendamentele 363, 360. Deci aici avem două amendamente, 363 și 365, sunt identice și vreau să subliniez că dacă acestea sunt adoptate, atunci compromisul următor este caduc. Votăm mai întâi 363 Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 365 era identic. Deci, trecem la compromisul AH. Și votăm compromisul AH. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 370. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 372. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 371 e caduc și ajungem la 373. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AI. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AS. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și ajungem la amendamentul 387 pe pagina următoare, cel puțin pentru mare parte dintre noi. Bun, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 388 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 389 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 390 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 391 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? 391? Bun. S-a deschis votul la 391. Și s-a închis votul. Se adoptă. Și acum avem șase amendamente, 392, 393, 394, 395, 396, 397. Acestea sunt identice. Dacă acestea sunt adoptate, atunci compromisul AJ e caduc. Bun, votăm deci aceste amendamente de la 392 până la 397, un singur vot, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Acum, compromisul AJ. Cine este pentru? Împotriva, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 402 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 405 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm, verificăm 405. S-a închis votul. Și se adoptă. Acum, amendamentul 407. Să-l votăm? Îl votăm? Bun. 407. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 400. Vreți să verificăm 407? Bun. S-a deschis votul pentru 407. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum amendamentul 409. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 408. A, vrea cineva să verifice 409. Bun. Verificăm atunci 409. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. și, într-adevăr, se adoptă. 408 e caduc, trecem la 410. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm 410. S-a deschis votul și acum s-a închis votul. se adoptă. Trecem la compromisul a l pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 423 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 424 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 425 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 426 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 427 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul AM pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și ajungem la compromisul AN pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem direct la amendamentul 442 pentru, împotriva, abțineri. Cred că o să trebuiască să îl verificăm. 442 s-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Și se adoptă. Bun. Amendamentul 443. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AO. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și ajungem la amendamentul pa... Dați-mi voie să mă uit. E caduc 447, așa că trecem la 448, care e identic cu 454. Le votăm împreună. Cine este pentru? Împotriva. Abține. Se respinge. Acum, 452 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 453 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm 453? S-a deschis votul. Și s-a închis votul. să respinge. Bun, compromisul a p pentru, împotriva, abțineri, adoptă. Amendamentul 462 Amendment 462, those in favor. 462 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 463 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum avem amendamentul 464. Dacă acesta este adoptat, atunci compromisul AQ e caduc. Dar mai întâi votăm amendamentul 464 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Votăm compromisul AQ. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Acum ajungem la amendamentul 472 pentru împotriva abține se respinge. We, we check amendment 472. Terminăm, uh, votăm amendamentul 472, îl verificăm, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Da, putem să repetăm? Dar se adoptă cu un vot diferența. Problems with your machine. Și aveți o problemă cu consola de vot? <coughs> I don't think we shall have fight wars. Nu cred că trebuie să ne certăm, așa că haideți să repetăm acest vot. S-a deschis din nou votul la 472. Asta știți, nu? Că trebuie să apăsați pe un buton. Bun, acesta era votul la 472 și se respinge. Amendamentele 1 până la 7 le votăm împreună în bloc pentru, împotrivă, abțineri,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 Și ajungem la compromisul A. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromise B. Those... Compromisul B. Cine este pentru? Împotriva? Nu, acele amendamente sunt acoperite de compromis. Nu. Înseamnă că trebuie să votăm la amendamentul 13. Amendamentul 13, deci cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică la amendamentul 13. Vot deschis. Vot acum închis. Și, într-adevăr, se respinge. Însă acum, în sfârșit, trecem la compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul C. Pentru? Împotrivă? Împotrivă, spuneam președinte, reluăm. Deci, compromisul ce? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28 pentru împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm electronic. Vot deschis. Votul e acum închis. și se adoptă. Amendamentul 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Ba da, compromisul F. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 38. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul E pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 47 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri. Se respinge. Verificare electronică la amendamentul 48. Votul e acum închis. Și se respinge. Amendamentul 49 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificare și la amendamentul 49, vot deschis. Votul e acum închis și se respinge. Amendamentul 50, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Verificare la 50. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se respinge. Amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 55. Pentru. Împotrivă abțineri, verificare și aici, vot deschis, vot închis și se adoptăm. amendamentul 57, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul G. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 65 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 66 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H, cine este pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru împotrivă. abține se respinge. Verificare electronică, amendamentul 72. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Compromisul I. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 85, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificare la amendamentul 85. Votul e deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Votăm acum pe proiectul de raport astfel modificat. Cine este pentru? Electronic, desigur. Vot electronic, vot deschis pe ansamblul textului. Votul e acum închis. Vă mulțumesc foarte mult. 38 de pentru, 10 împotrivă și 2 abțineri. Asta înseamnă că și votarea noastră electronică s-a încheiat. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Sorry, there was some sort of mis- Cer scuze, spune președinte, se pare că a existat o greșeală în ce privește cifrele la ultimul vot cu apel nominal. Trebuie să votăm încă o dată înainte să părăsiți sala. Despre ce este vorba? Votul final, votul final pe acest raport.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 electorii noștri vor putea vedea cum a votat fiecare dintre noi în această sală. Ceea ce înseamnă că trebuie să reluăm votul final printr-un vot cu apel nominal. Vă rog să vă inserați din nou cartelele de vot, sunteți gata? Deci vot prin apel nominal asupra proiectului de raport ca atare modificat și acum deschid acest vot. A votat toată lumea? Prea bine, atunci vom vedea care e rezultatul. Aproape același rezultat, 38 pentru 10 împotrivă și 4 abțineri. Acum știm exact cine cum a votat, vă mulțumesc foarte mult! Okay, friends, uh, we'll start. Deci, colegi, haideți să reluăm discuțiile noastre. yeah, yeah, but I want I, I, I, I, I, I, I, I, I Well, we will proceed. Dragi colegi, continuăm ședința noastră. Și acum îi voi da cuvântul pentru un raport foarte important domnului Becker. E vorba de rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă. Domnule Becker. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Kolleginnen und Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Avem de-a face aici cu o inițiativă remarcabilă din partea Comisiei. Doresc să subliniez uh, această apreciere pozitivă uh, pentru că nu este întotdeauna cazul cu Comisia. Această uh, propunere a dus la o mare Uh, cooperare din partea dumneavoastră. Avem de a face cu 699 de amendamente. Vă mulțumesc pentru toate acestea. Câteva elemente esențiale s-au arătat. În primul rând, ideea includerii partenerilor sociali în uh, acest raport și în ceea ce privește cooperarea cu partenerii sociali și cooperarea cu birourile naționale de coordonare, um, ideea de a prelua partenerii sociale în grupul de coordonare sau preluarea lor uh, în preluarea partenerilor sociali sau implicarea lor în planificarea programelor. Toate aceste elemente mi se par importante. La ora actuală însă nu am să vă ascund poziția mea. Eu consider că este esențială această consultare a partenerilor sociali. Orice contribuție din partea partenerilor sociali, orice expertiză din partea partenerilor sociali este cât se poate de binevenită. Însă, la mine, din punctul meu de vedere, limita este la puterea de decizie a partenerilor sociali, pe care nu o văd încă prevăzută, dar uh, în orice caz, multe dintre amendamentele dumneavoastră mi se par pozitive. Un alt element important, prevăzut în mai multe amendamente, a fost acela al parteneriatelor la frontieră, transfrontaliere. Deci, in, implicarea acestei rețele EURES în munca concretă la nivelul frontierelor. Da, consider că este ceva pozitiv și voi încerca să găsesc o formulare corespunzătoare în raport. Bineînțeles, mai există un al treilea domeniu în care viziunile sunt diferite și anume uh, includerea uceniciilor și a stagilor în rețeaua EURES. Este legitim, pe de-o parte, să se solicite să se întâmple acest lucru, dar uh, Uh, este și necesar să se impună limite acolo unde lucrurile nu corespund cu situația reală de pe piața locurilor de muncă. Poziția mea principală, puteți să o știți, e, mie mi se pare ceva pozitiv, mulți colegi sprijină această poziție cu amendamentele lor, însă consider că discuția de început trebuie să fie una care se referă la o relație de ocupare, o relație de angajare, um, o relație clară și uh, bine reglementată. Vom mai lucra la asta. Alte subiecte. Um, acceptarea unui membru sau partener EURES și posibilitatea de a elimina autorizarea unui astfel de partener sau unui membru foarte bună propunere, trebuie să existe această posibilitate. Avem de-a face cu o extindere a rețelei EURES și trebuie să fie posibil să se uh, recruteze, să spun așa, noi membri, dar și să li se retragă autorizația membrilor care nu se ridică la înălțimea așteptărilor. În ceea ce privește actele delegate, cred că avem deja o viziune consacrată. Dorim, ca de obicei, de obicei ne dorim ca comisia să nu acționeze singură, dar îmi închipui că la un proiect precum acesta, în care este vorba de foarte multe aspecte tehnice, unele domenii nu sunt uh, nu, nu, nu necesită o decizie politică și deci uh, se pot uh, accepta acte delegate. Le vom discuta. Apoi, statele membre dorim să fie prevăzut și un uh, drept de a avea un cuvânt de spus în acest sens. Apoi, anunțurile de posturi uh, E bine, publicarea posturilor pe rețeaua EURES, știu că statele membre uneori nu vor să fie publicate aceste anunțuri pe site-ul EURES, înțeleg această poziție, Uh, dar trebuie să spun că uh, ne vom aștepta la derogări și excepții din partea statelor membre. Monitorizarea sau raportarea anuală mi se pare corectă, dar din punct de vedere IT este nevoie de o etapă de început, uh, de tranziție și, că, și cred că va trebui să cerem raportarea numai în momentul în care totul va fi pus pe roate. Apoi, uh, evaluarea ex post, toate acestea țin de acest domeniu, bineînțeles, deci trebuie făcută și asta. Am, găsit, am primit un input uh, pozitiv. Uh, faptul că se folosește forța de muncă um, ca utilizatori EURES, e bine, ar trebui să fie um, folosit mai degrabă termenul de persoane care caută un loc de muncă, pentru că de obicei acestea folosesc rețeaua. Câteva observații critice, mă gândesc aici la chestiuni uh, sau la obiecții care vin din Regatul Unit. Știm că acolo există o sensibilitate uh, enormă referitoare la suveranitatea statului, dacă este ea atinsă sau nu. Cred că trebuie să discutăm pentru a uh, îndepărta aceste temeri. Articolul 45 și 47 putem să, ne, să le analizăm pentru că multe lucruri sunt reglementate acolo care nu trebuie discutate în mod special aici. În ceea ce privește uh, negocierile pentru amendamente de compromis, pot să vă spun că sunt cât se poate de dispus să preiau multe dintre aceste amendamente cât se poate de constructive, dar, bineînțeles, ne vom axa mai mult pe acele amendamente care dezvoltă mai mult uh, piața muncii europene. Însă cele care cresc nivelul de birocrație sau ar putea slăbi potențialul rețelei EURES, mai, le văd cu un ochi mai degrabă critic. Rugămintea mea ar fi să discutăm cu raportorii din umbră începând cu săptămâna cu 10, începând cu săptămâna cu 10 martie, nu voi putea începe săptămâna viitoare, căci uh, trebuie să plec într-o delegație. Voi transmite un e-mail raportorilor din umbră cu programarea prevăzută. Vă mulțumesc anticipat pentru disponibilitatea de cooperare și uh, încă o dată mulțumesc pentru toate amendamentele valoroase pe care le-ați depus. Mulțumesc. Mr. Becker, before I give... Mulțumesc, domnule Becker. Înainte să dau cuvântul raportorilor din umbră, doresc și eu să spun câte ceva. Caia uh, Severin, membra secretariatului, a fost uh, alături de noi și a fost uh, o profesionistă desăvârșită, iar acum ne va părăsi pentru că va merge la Comisia Econ. Și doream doar să-i spunem cu toții la revedere și să o aplaudăm. Thank you, Kaya. And we Mulțumim, Kaya. Și sperăm ca feelingul ul uh, ample să transpară prin intermediul tău și la Comisia Econ. Acum Sean Simon pentru grupul SND, raportor din Umbra. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc domnului Becker, îl felicit pentru acest uh, proces pe care l-a condus cu multă energie și din partea noastră pot să spun că o fi cât se poate deschiși la, colab- la o colaborare constructivă. Adevărul e că a existat un acord larg asupra ce poate reprezenta o propunere constructivă, evitând uh, exploatarea. E un prim pas în direcția cea bună. La nivel general, un element care m-a surprins analizând uh, această propunere este lacuna, sunt lacunele existente în legislația europeană în ce privește codefinirea Uh, un element al minter central uh, în activitatea noastră și la Comisia Emple, nu există o definire a muncii în legislația europeană sau a lucrătorului, a unui stagiar, a unui ucenic. Și e foarte surprinzător pentru mine să nu avem niște definiții unitare și poate că e ceva ce ar trebui să analizăm într-o manieră mai generală. Cum putem elabora legislație fără să avem uh, o bază comună de discuție a conceptelor? Un alt comentariu general. Acest cadru se bazează pe eficacitatea serviciilor publice de ocupare. Dar nu caută să încurajeze sau să măsoare această eficacitate. Deci nu se simte responsabilă pentru această eficacitate și e un element pentru care trebuie făcută eforturi mai serioase pentru a obține progres la nivelul întregii Uniuni. Acum, punctele de detaliu. Am depus vreo 54 din amendamente, din cele 699 de amendamente. N-am să vorbesc despre amendamentele mele. Știu că toată lumea a stat uh, până târziu ieri seara și că fiecare are propriile opinii și ce aș dori acum e să pun câteva întrebări despre amendamentele celorlalți colegi. Pentru că, într-adevăr, seară, târziu au intrat multe astfel de amendamente și am încercat să le analizăm. În ce privește uh, ucenicile și stagiile. Amendamentul PP uh, aș dori să întreb pe domnul Becker și colegii de la PP cum se gândesc ei să garantăm că stagiarii primesc de muncă potrivit acestui sistem și că ei vor beneficia de aceleași drepturi ca și un angajat. Uh, Amendamentul 192, în mod similar, ar fi util să auzim de la colegii ALDE ce înseamnă când spun că regulile pentru ucenicii și stagii trebuie uh, să corespundă legislația europeană. Ce înseamnă asta? Nu există o uh, lege europeană care să guverneze ucenicile și stagiile. Aceste concepte nici măcar nu există în legislația europeană. Sigur, nu dorim ca aceste categorii să fie excluse din proces, dar nici nu ne dorim ca tinerii să fie exploatați sau decepționați. Uh, un concept care în propunere este acela de parteneri și membri. Pentru mine e limpede distinția pe care o fac alte grupuri politice în ce privește partenerii, respectiv membrii rețelei EURES. Amendamentul 28, înlocuirea membrilor EURES cu uh, birouri naționale, dar asta uh, e împotriva legislației și nu prea are sens. Nu sunt sigur nu e o distinție politică, dar în termen mecanici, dacă vreți, dacă ne dorim o lege care să funcționeze, lucrurile trebuie să fie foarte limpezi și coerente, iar din punctul meu de vedere, lucrurile nu stau așa. În ce privește taxele, amendamentul GUE pare să mențină aceste taxe pentru servicii oferite lucrătorilor și angajatorilor. Ori noi credeam că am decis că nu e în spiritul acestei legislații, deci dacă Guen ar putea uh, explica de ce doresc ca aceste servicii să trebuiască plătite, ar fi mai ușor poate de înțeles. În fine, articolul 14 este pentru mine articolul central al întregului document, pentru că acolo se solicită statelor membre să publice toate posturile vacante pentru serviciile publice de ocupare pe platforma internet. Din punctul meu de vedere, e un lucru pozitiv acesta și, în concluzie, aș vrea să mă fac bineînțeles. Sistemul curent nu funcționează pentru că există uh, mii și mii de posturi vacante din uh, Marea Britanie, din Germania, Italia, Franța. Uh, Mm, cifrele nu sunt comparabile și mai ales nu sunt echilibrate și asta nu încurajează relații fraterne între statele membre. Iată de ce trebuie să fim foarte preciși în ce elaborăm acum aici. Mulțumesc, președinta. Îi dau acum cuvântul doamnei Sinasca din partea ECR. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A v prvom rade dovolte aj mne sa poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Becker. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului Becker. Munca sa a fost una pozitivă, de calitate și cooperarea noastră este una exemplară. Sunt uh, recunoscătoare că putem discuta în mod deschis. Din punctul meu de vedere, pot să vă spun că eu am o viziune practică în acest, pe acest dosar. Acest proiect trebuie să fie cunoscut, oamenii trebuie să știe de el. De aceea sunt de acord cu cele spuse de domnul Becker la ultima reuniune. Trebuie să existe informații și să fie distribuite informații despre acest proiect și despre acest program. Apoi, pot să vă spun că există mulți șomeri, inclusiv în grupuri mar marginalizate, persoane cu handicap sau persoane din mediul social dezavantajat. Este important ca și pentru ei să fie accesibilă această mobilitate. De aceea salutăm acest efort comun de a elimina barierele de la EURES, astfel încât această rețea să fie uh, disponibilă și pentru uh, persoane cu handicap. Iar la final, încă o observație, am experiențe concrete din uh, Slovacia. Regulile clare sunt cât se poate de importante. Trebuie să știi de la început cum vor funcționa lucrurile. Și de aceea Uh, sunt uh, de acord cu următorul lucru. Partenerii și membrii trebuie să aibă o altă poziție în întregul sistem, însă este important și ca statele membre să poată decide cine poate participa la rețea EURES, pentru că este vorba de agenții uh, private sau de stat. În plus, avem nevoie de încă un element în acest regulament. O agenție privată, dacă respectă anumite criterii, trebuie să poată participa imediat. Deci trebuie să existe o certitudine juridică. Dacă cineva respectă criteriile, trebuie să devină partener. Dacă nu le respectă, nu. Sunt de acord cu domnul Becker. Dacă scădem criteriile de, în ceea ce privește calitatea, trebuie să existe, sau dacă scad uh, standardele la cineva, trebuie să existe posibilitatea ca această entitate să fie eliminată din rețea. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare și aștept următoarea noastră reuniune. Mulțumesc. Eu, Madame Jabalova. Mulțumesc, doamna Jamalova. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Becker, dar și celorlalți raportori din umbră pentru observații și discuțiile noastre foarte pozitive. Mobilitatea în Uniunea Europeană e foarte importantă, în special pentru șomaj și șomajul tinerilor. Iată ce trebuie să ne asigurăm că regulamentul este adoptat rapid. Cred că trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să accelerăm munca noastră, dar cred că suntem cu toții de acord printre raportori din umbră. Trebuie să ne asigurăm că rețeaua EURES modernizată, actualizată, va fi eficace, bine cunoscută printre cetățenii Uniunii Europene și fiabilă. Câteva recomandări în ce privește amendamentele. 1. Publicarea posturilor vacante pe EURES trebuie să crească. Trebuie incluse pe EURES și ucenicile și stagiile și cred că am obținut un acord. Nu trebuie să limităm posturile vacante, Uh, bazată pe contract. E important pentru tineri să fie în măsură să găsească orice tip de ofertă, în ciuda tipului de contract, fie că e vorba de un stagiu, ucenicie sau un contract, în adevăratul sens al cuvântului. Cei care caută un loc de muncă uh, vor uh, verifica EURES pentru a-și găsi orice post aceste posturi vacante trebuie să fie deschise tuturor celor care au dreptul legal să lucreze în Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, pot fi posturi ce solicită anumite, o anumită naționalitate pentru motive de siguranță a statului, dar, în general, posturile vacante trebuie să fie deschise tuturor celor care au un drept de muncă legal în UE. Am introdus unele amendamente ce menționează în mod explicit că cei care caută un loc de muncă în UE putem vorbi uh, de mobilitate. Am schimbat practic frazarea uh, câtorva pasaje. Uh, EURES ar trebui să fie un serviciu gratis, să fie user-friendly. Membrii și partenerii participanți trebuie să poată oferi servicii online pentru a reduce costurile și pentru a fi accesibil pe deplin o atenție specială trebuie acordată parteneriatelor transfrontaliere existente și viitoare în cadrul EURES. E foarte importantă regiuni precum a mea, care este practic o intersecție. Mă uit la colegii mei din Slovacia și Austria. Apoi, importanța partenerilor privați care își vor, trebuie să-și aducă contribuția la EURES. Aceștia pot fi parteneri foarte eficace și rolul lor trebuie să fie clar. Dar EURES trebuie să fie atractiv și pentru ei. Ar trebui să nu fie împăvărător, ci să îi atragă. Încă o dată sper să putem adopta cât mai rapid acest regulament Parlamentul European, pentru că Uh, situația pieței de muncă, piață, forței de muncă din Uniunea Europeană solicită uh, uh, intervenție rapidă pentru a oferi mai multe oportunități, mai multe locuri de muncă celor care caută în astfel de loc de muncă. Aștept cu interes continuarea uh, discuțiilor noastre. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru cooperarea de până acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Paloma Lopez din partea GUE. Eh, buenos días y gracias. Lo primero, agradecer, por supuesto. Bună ziua tuturor! Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru munca depusă și vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la redactarea acestui raport. Noi am prezentat din partea GUE diferite amendamente care subliniază diferite aspecte. Mai întâi, un amendament mai general. În momentul în care vorbim despre mobilitate, mobilitatea nu are o latură voluntară, mai ales în țările din Sud care au fost pur și simplu afectate foarte grav de către criză și de către politicile de austeritate ce au fost aplicate uh, tocmai pentru a încerca să se iasă din criză. Și am văzut foarte bine că acestea nu au funcționat. După cum spuneam, în țările din Sud, mobilitatea nu are niciun fel de mobilitate voluntară, așa că, în momentul de față, nu putem înțelege cum anume această mobilitate ar trebui să fie un, un element pozitiv, în timp ce oamenii au fost forțați să plece pentru că nu-și găseau un loc de muncă. În al doilea rând, serviciile acestea trebuie să fie servicii de interes public. Deci nu ar trebui să există o inițiativă privată care, în general, în funcție de experiența noastră, mai ales în Spania, duce la apariția unor discriminări, mai ales în ceea ce privește uh, acele părți ale populației care este mai vulnerabilă. Deci nu ne putem permite acest lucru. Există un control insuficient în ceea ce privește aceste portale de internet care gestionează ofertele și care gestionează solicitările de locuri de muncă. Și evident că acest lucru trebuie să fie uh, modificat și să avem un nivel corespondent de control. Împărtășim în același timp și Uh, tot ceea ce se leagă de uh, lucrători. Acest, uh, acest portal ar trebui să fie gratuit pentru lucrători. Apoi, elemente de control, elemente de supervizare, de supraveghere care trebuie să fie instaurate în ceea ce privește membrii și membrii asociați, în ceea ce privește măsurile ce pot fi luate. Și în final, suntem de părere că trebuie să fim mult mai, mult mai activi, și anume participarea partenerilor sociali. Aceștia trebuie să fie mult mai activi în această rețea EURES, tocmai pentru a exercita acel control necesar împotriva oricărei forme de discriminare pe care ar putea să o producă un astfel de sistem. Mulțumesc! Thank you, Jean Lambert from the Greens. Așa cum Jean Lambert din partea verzilor. Uh, I'm speaking on behalf of um, Mulțumesc. Eu vorbesc în numele lui Tomaș uh, Mezarăș, care nu poate fi astăzi aici. Aș dori să încep cu un comentariu personal însă. Să răspund la ceea ce s-a spus. Știu că oamenii uh, sunt mobili uh, ca să-și găsească un loc de muncă și ceea ce încercăm să facem cu Euro, EURES este să uh, ne asigurăm că uh, asigurăm o calitate a acestei experiențe. Asta este partea de căutare a locurilor de muncă oferită de către EURES. Iar acum am să transmit ceea ce dorea să spună Tamaș. Am vrea ca sistemul EURES să fie mai mult decât un simplu site pe internet, uh, Considerăm că implicarea companiilor private și sistemul automat de căutare este unul eficient și credem că EURES va fi mai eficient uh, din, având în vedere aceste lucruri. Însă și mai important uh, este sprijinul oferit de consultanții EURES. Deci noi considerăm că serviciul ar trebui să fie unul și mai profesionist. Ideea este ca uh, consultanții EURES să joace un rol mai important, să ofere sfaturi personalizate, astfel încât lucrătorii să poată lua decizii în cunoștință de cauză atunci când își exercită dreptul la libera circulație. Dorim să îmbunătățim calitatea serviciilor și al monitorizării prin o serie întreagă de instrumente, de exemplu prin recomandări specifice de la țară la țară, dezvoltate de către Biroul European de uh, monitorizare directă. Considerăm că este ceva important. Dorim mai multe sinergii cu sistemele naționale. Uh, nu creăm uh, noi organisme, ci căutăm să existe legături mai strânse cu um, organizații, de exemplu, care se ocupă de libera circulație a lucrătorilor. De asemenea, trebuie să se crească accesibilitatea, um, inclusiv pentru persoane vulnerabile. De asemenea, subliniem lipsa discriminării, nediscriminarea ca o premisă pentru o bună funcționare a pieței locurilor de muncă și, de asemenea, considerăm că este esențial să se introducă sistemul actual de uh, plângeri în uh, evoluția următoare a programului. Și sunt uh, convinsă că împreună cu raportorul vom găsi cele mai bune soluții pentru utilizatorii EURES. Mulțumesc, Laura Agea de la EFDD. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegului Becker. Ceea ce îmi doresc este ca amendamentele depuse să nu fie percepute doar ca o critică. Este un instrument care poate fi utilizat în mod eficient. Ba mai mult, aceste programe trebuie, trebuie să fie utilizate. Numai așa vom atinge sinergiile necesare pentru a avea o politică eficace a forței de muncă. Nu cred că EURES va fi panaceul împotriva șomajului, însă, cel puțin parțial, va putea contribui la rezolvarea problemei. Am încercat să introduc în noi direcții, pe lângă cele care erau deja prevăzute, de exemplu, printr-un amendament, am solicitat ca competența referitoare la politica, loc, politica în domeniul muncii să rămână la nivelul statelor membre. Acest lucru este de la sine înțeles. Noi îl avem uh, pe Renzi, avem uh, uh, legea privind locurile de muncă și când discutăm despre asta, nouă ne vine grața, dar în orice caz dorim ca acest domeniu să rămână de competența statelor membre. Apoi, în ceea ce privește actele delegate uh, acordate comisiei, din punctul meu de vedere, asta ne lipsește pe noi, Parlamentul European, de Um, competența de uh, codecizie și de cooperare. Apoi, în ceea ce privește serviciile de plată, acum nu ni se pare nici necesar, nici util. Să spunem că accesul la aceste platforme trebuie să se facă în acest mod. Un alt coleg a menționat asta, în țări precum Italia nu este, este o obligație, nu o ocazie, dar când este vorba de o alegere liberă, ei bine, atunci EURES este binevenit și sperăm că politicile de ocupare vor fi mai eficiente și vor da mai multe rezultate, mai ales la nivel național. Apoi, la reuniunea cu raportorii din umbră, vom putea face schimb de opinii, dar am vrea să se introducă referințe nu numai la indicatori economici, ci și la indicatori sociali. De multe ori ne lipsim de, aceste, de acești indicatori, însă ar fi, mie mi se pare că ar fi bine să îi folosim. Un alt acces un alt uh, aspect, accesibilitatea, din punctul meu de vedere, este o valoare adăugată. Cu cât uh, putem comunica mai bine posibilitățile pe care le poate oferi Europa, cu atât mai mult vor fi folosite. Mă, mă voi referi și la măsurile de protecție ale lucrătorilor. De ce să nu creăm și aici o aplicație pentru smartphone care să permită schimburi în ceea ce privește formările și pentru a face mai accesibile uh, cursurile și form- formările? Nu cred că trebuie să luăm cu să nu acord... Cred că trebuie să luăm în serios toate aceste lucruri. Mai ales tinerii um, folosesc aceste tehnologii și Europa poate folosi aceste instrumente pe care tinerii le folosesc pentru a um, îi informa referitor la oportunitățile pe care le au. Cred că din momentul în care un lucrător este confruntat cu o alegere, de exemplu, să meargă să lucreze într-o altă țară, uh, e bine, sarcina EURES nu ar trebui să se oprească aici, ar trebui să existe politici de sprijin, de asistență, atâta timp cât uh, persoana respectivă are acces la un nou loc de muncă, la noi circumstanțe, practic ajutorul pentru lucrător, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie 100% gratuit. Deci uh, recomandăm uh, o monitorizare, uh, în plus o transparență a, fonduri, a utilizării fondurilor și trebuie să încercăm să stimulăm oferta, pentru că nu cererea este cea care lipsește. și, bineînțeles, uh, pe termen lung uh, ar trebui să încurajăm crearea de locuri de muncă. Dar acest lucru a fost menționat deja. Încă o dată pot să vă spun că suntem disponibili pentru discuții, chiar dacă criticăm, uh, vrem totuși să cooperăm. Mulțumesc, domnul Mann. Mulțumesc, doamnă președinte când uh, scriu un raport și există 699 de amendamente, în principiu se pornește de la premisa că este un raport execrabil, dar iată de data asta este excelent. Când vedem uh, ce, am, ce au făcut deputații, s-au, pus, s-au depus amendamente care multe merg în aceeași direcție, mi se pare un semn foarte bun. Când ne întrebăm ce facem la nivel european, Există o valoare adăugată europeană și acest lucru se vede și la EURES. Uh, în țara mea avem uh, experiențe pozitive cu țările vecine. Sunt modele bune care au fost văzute la început cu ochi critici, dar până la urmă și-au arătat rezultatele. Dacă tinerii trebuie să se bucure de mobilitate, trebuie să aibă și uh, mecanisme care să îi sprijine. Și pentru asta avem nevoie de instituții. Dacă facem, dacă instituțiile funcționează și asigură calitate, profesionalism, dacă există un bun schimb, atunci lucrurile funcționează și asta nu are de a face numai uh, cu banii, chiar dacă, da. În orice caz, uh, în acest program avem mai multă Europa și nu mai puțină. Ați vorbit despre faptul că trebuie incluși partenerii sociali. Da, există unele propuneri în acest sens. Sainț, ar fi bine uh, să te uiți. Am, făcut, am, am depus amendamentul 670 referitor la uh, notificarea partenerilor sociali uh, în ceea ce privește elaborarea programelor. Avem uh, <clears throat> multe exemple de uh, reușite prin implicarea partenerilor sociali. Am văzut, tocmai am văzut că avem cea mai scăzută rată de șomaj din totdeauna și asta n-a, picat din cer. Au fost, uh, au fost politici țintite. Deci ideea este să nu se ofere locuri de, de muncă în masă, ci să existe această acompaniere de calitate. Pentru asta avem toate aceste instituții. Heinz, cred că implicarea partenerilor sociali este dorită de foarte mult și poate fi asigurată. Un alt element important, și am, l-am văzut menționat și în alte amendamente, și anume statele membre să poată asigura o derogare dacă uh, angajatorii dor, doresc ca un uh, post să nu fie publicat mie mi se pare important. Apoi, în ceea ce privește uh, stagiile practice, trebuie să mai discutăm. Este important ca aceste posturi de uh, practicant, de stagiar, să nu fie folosite pentru ca uh, tinerii să fie um, prost plătiți sau deloc plătiți pentru o muncă pentru care ar trebui de fapt să fie angajați. Și o ultimă observație, aceste parteneriate la frontieră, EURES. Avem o întreag, un întreg catalog de posibilități. Ar trebui să ne întrebăm dacă nu am putea avea publicații multilingve uh, la o, în zonele de frontieră. Așadar, să avem publicații în mai multe limbi, Bineînțeles, acest lucru ar avea implicații financiare, dar există posibilități. Nu, nu putem să le spunem oamenilor să meargă doar pe internet și să vadă trei titluri uh, și să credem că apoi totul va fi bine. Sunt lucruri care au fost uh, deja uh, făcute și putem să ne bazăm pe ele. În orice caz, mă bucur că mm, suntem pe aceeași lungime de undă la acest raport. Este foarte important pentru noi ca această stimulare a mobilității să nu fie ceva pe hârtie, ci să fie pusă în practică. Poate că așa vom fi și mai mult mai puternic sprijiniți de către cetățeni pentru proiectul european. Mulțumesc, domnul Leonard. Yes, thank you very much, Chair. Uh, and thank you also to, uh, to Hans Becker for... Mulțumesc, uh, doamnă președinte și mulțumesc și raportorului. Da, sunt de acord cu Thomas, cantitatea amendamentelor nu spune nimic despre calitatea raportului. Multe lucruri s-au spus deja, aș dori să mă refer la trei puncte care sunt importante pentru mine. În primul rând, dacă vrem să folosim potențialul mobilității transfrontaliere în Uniunea Europeană, trebuie să găsim o cale să facem Uh, să coopereze mult mai strâns statele membre vecine. Este o rețea precum EURES este foarte importantă în regiuni transfrontaliere, mai ales în aceste regiuni. Dacă vrei să combați șomajul, trebuie să ne concentrăm asupra acestor regiuni în care oamenii poate trebuie numai să treacă o graniță ca să-și găsească un loc de muncă. S-a vorbit de asemenea despre includerea serviciilor uh, private de, sau agențiilor private de forță de muncă. Multe state membre au experiențe pozitive în acest sens, alte state nu au făcut încă aceste experiențe și este important, importantă includerea acestor agenții pentru că pot aduce o valoare adăugată semnificativă. Și încă o experiență pe care am avut-o eu um, în țara mea de origine este că mulți oameni care au mers în străinătate și au lucrat acolo s-au uh, confruntat apoi cu autorități fiscale. Nu știau uh, unde să plătească ce taxă, erau uh, taxe, uh, erau taxați în ambele, uh, uh, în ambele state și așa mai departe. Deci mi se pare foarte important în rețeaua EURES să fie Uh, informați lucrătorii despre uh, securitatea socială, dar și despre toate aceste chestiuni ce țin de taxe și impozite, pentru a ne asigura că oamenii nu vor avea probleme după aceea, pentru că asta ar putea fi apoi uh, un element care să îi împiedice pe alții să facă acest pas. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Sofia Ribeiro. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc domnului Becker pentru munca excelentă pe care a depus-o. Au fost făcute diferite comentarii și aș dori și eu la rândul meu să fac o precizare. Eu vin dintr-o țară din sudul Europei, din Portugalia, și de multe ori, în momentul în care vorbim despre statele membre ale Uniunii Europene, se pare că, de fapt, încercăm să îi uh, forțăm pe tineri să meargă în străinătate. Ori asta e ceva cu care eu în principiu nu pot să fiu de acord. Nimeni nu forțează pe nimeni, uh, pe tinerii noștri, ca aceștia să meargă în străinătate. Însă, ceea ce este important este să ai posibilitatea să alegi. Dacă sunt tineri care ar prefera să rămână să lucreze în țara lor, foarte bine. Dar noi trebuie să ne punem întrebarea următoarea. Dacă, într-adevăr, ne revine nouă sarcina să le oferim acestor tineri posibilitatea de a lua o astfel de decizie, de a rămâne sau de a pleca. Vorbim de o situație foarte dificilă în Uniunea Europeană, șomajul în rândul tinerilor, așa că trebuie să fim conștienți de acest lucru și e vorba de răspunderea noastră și anume să oferim mecanisme acestor tineri care, dacă doresc, să aibă posibilitatea să meargă să-și găsească un loc de muncă și să beneficieze de toate condițiile de siguranță. Așa cum spunea și domnul Enes, există o lipsă de informare la nivel fiscal și, de asemenea, încă un aspect care afectează mobilitatea la, uh, și anume recunoașterea calificărilor, recunoașterea uh, competențelor. Trebuie să facem în așa fel încât aceste titluri universitare, diplome să fie uh, recunoscute, pentru că Europa are tineri foarte calificați, foarte bine pregătiți, care doresc să lucreze într-un alt stat membru, dar de multe ori problema cu care se confruntă pentru că administrațiile publice și întreprinderile să le poată angaja este faptul că nu se recunoaște diploma respectivă, tocmai pentru a putea să devină, uh, să fie angajat. Cred că aici putem face eforturi suplimentare. Mulțumesc. You had asked for the floor, Mr. Martin. Yes. Cine a cerut să cuvântul? Domnul Martin? <coughs> Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește EURES, noi, sincer, avem anumite îngrijorări. I-am ascultat pe toți cei care au intervenit referitor la mobilitatea lucrătorilor, faptul că trebuie să le dăm posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă peste tot în Europa, mai ales pentru tineri. Da, bun, într-adevăr, e frumos, e drăguț, e o dorință extraordinară, dar avem îngrijorări pentru că, în fond, deplasăm niște lucrători cu venituri reduse către, deci din țări unde salariile sunt mici, către țări în care salariile, salariile sunt mai mari, chiar foarte bune. Dar țări în care există deja o anumită rată de șomaj. Asta ce înseamnă? Înseamnă că vom goli țările de origine, deci forțele vii, forța de muncă, mai ales tinerii, și această forță de muncă merge către țări mai primitoare, cu salarii buni, dar în care uh, șomajul nu va scădea. Și de fapt e aceeași mărie, dar cu altă pălărie. Acum, ce o să facem concret? EURES va fi un instrument în slujba agențiilor de interim în acele țări care sunt în măsură să folosească acest instrument deci va fi pentru aceste agenții o materie întreagă de lucru, dar ce constatăm noi, mai ales în Franța, e că aceste agenții de uh, muncă interimară lucrează pentru întreprinderi foarte mari, pentru, spre exemplu, șantiere navale. Deci, prin acest sistem vom continua să îmbogățim grupurile mari, întreprinderile foarte mari, care profită de această mână, forță de muncă uh, ieftină Uh, pentru că ea vine din țări în care salariile sunt mici și pe care le atragem cu niște salarii care ar fi dublul salariilor inițiale din țara de origine, dar care, de fapt, nu sunt decât jumătate din salariul care este prevăzut, spre exemplu, la noi în Franța. Așa că, prin această voință de a impune un uh, uh, salariu minim, spre exemplu în domeniul uh, transporturilor rutiere, am văzut care a fost problema. De aceea, pe noi acest lucru ne îngrijorează și în acest sens vrem să fim foarte prudenți. Mulțumesc! Thank you, Madam Sander. Mulțumesc, care cuvântul, doamna Sander. Mulțumesc. Madame remercier. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc domnului raportor și vreau să salut munca depusă de domnul raportor, salut și entuziasmul său și hotărârea de care dă dovadă pe acest subiect. La rândul meu aș dori să insist asupra faptului că trebuie neapărat să ținem seama de latura transfrontalieră care intervine pe acest subiect. Mobilitatea, da, poate fi văzut ca și o oportunitate, dar e adevărat că de multe ori experiențele nu sunt neapărat pozitive și acolo unde e posibil, mobilitatea transfrontalieră reprezintă o situație oarecum intermediară care poate oferi anumite oportunități. Mie mi se pare că prezintă avantaje și aș vrea să insist, așa cum spunea de și domnul raportor, aș vrea să insist spunând că această mobilitate transfrontalieră este un element ce trebuie încurajat și trebuie să veghem ca acest instrument EURES să fie bine utilizat în latura transfrontalieră. Acum, evident, mai intervine și problema lingvistică, în momentul în care evocăm ideea de mobilitate în general. E din ce în ce mai adevărat acest lucru și pentru mobilitatea transfrontalieră. Deci, ca și deputați european, noi trebuie să, deputați europeni trebuie să încurajăm, evident, învățarea limbilor străine dar în același timp, această, până când această învățare va fi generalizată, trebuie să ne gândim și la anumite instrumente care să ne permită să avem informația necesară în diferite limbi, așa cum spunea și colegul nostru, domnul Thomas Mann. Thank you and Madame Moran Mulțumesc și acum doamna Moran Chartier. Mulțumesc, doamna președinte, și eu la rândul meu aș dori să salut munca depusă de colegul nostru Becker, care a apărat atât de bine și care a reușit să sporească potențialul pe care îl prezintă EURES și vreau să mulțumesc și tuturor colegilor care au intervenit. Eu sunt de părere. De fapt, ceea ce aș vrea să subliniez acum este că în ceea ce privește EURES, nu prea avem întrebări cei care încă în continuare au întrebări, de fapt, merg oarecum împotriva istoriei. De ce? Pur și simplu, pentru că mobilitatea tinerilor, încurajată, favorizată de EURES, oferă acestora o șansă în plus pentru a găsi un loc de muncă. Și plecând de la această primă etapă, favorizată de EURES, există apoi o a doua etapă, și anume mobilitatea geografică dezvoltă mobilitatea la nivel profesional și asta e un factor considerabil pentru a rămâne activ, pentru a avea un loc de muncă. Deci nu cred că e cazul să ne mai punem întrebări să avem îndoieli. Orice refuz ar fi un fel de reacție, dar aș spune o reacție depășită. EURES din potrivă, trebuie să fie un instrument suplimentar care să o permită tinerilor să facă față șomajului, să lupte împotriva șomajului. Dacă ele sunt pe tineri acolo unde stau, unde locuiesc, e bine, e ca și cum am încuraja riscul de a aluneca înspre șomaj în mod durabil. Dezvoltarea mobilității înseamnă dezvoltarea capacităților de a fi angajați și de a fi angajați în mod durabil. De aceea cred eu că răspunderea noastră la nivel politic, indiferent de țara din care venim, indiferent de grupul politic căruia aparținem, e de răspunderea noastră să, răs- să susținem raportul domnului Becker. Thank you very much for... Doamna președinte, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste observații și felicitări, poate că domnul Becker dorește la final să ne mai spună câteva cuvinte înainte de a trece la punctul următor de pe ordinea de zi. Vă rog, aveți cuvântul. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich werde die nächste halbe Stunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o jumătate de oră și am terminat. Aș dori să mulțumesc pentru toate contribuțiile și să revin uh, doar pe scurt la câteva aspecte și tot ce ar fi mai mult de spus în acest uh, sens va fi uh, discutat și cu raportorii din umbră și la comisie. Cred că cu solicitarea de a avea aceleași drepturi pentru stagiari și, stagiari și ucenici, uh, ca și pentru orice angajat, uh, este de la sine înțeles. Avem nevoie de uh, reglementări clare în acest sens. Și dacă și nu putem permite ca acest lucru să nu se, să nu se întâmple. Tinerii nu merită să-i, să-i trimitem noi pe astfel de aventuri. Însă, acolo unde există potențial, trebuie să-l folosim aș dori să spun că cred că există o neînțelegere când s-a spus că membrii EURES ar fi uh, înlocuiți uh, prin uh, um, oficiile de coordonare. Nu este uh, așa. Sistemul actual, așa cum este el astăzi, Um, în contextul în care mobilitatea în Europa este de 0,3%, aproape neglijabilă, iar în Statele Unite este de aproape 20 de ori mai mare, ei bine, nu mi se pare că există vreun sens să uh, subliniem uh, problemele sistemului de astăzi sau să încercăm să le uh, să le corectăm atâta timp cât avem o nouă platformă. Eu prefer să mă concentrez pe ea. Comunicarea mi se pare foarte importantă. Acest uh, nou proiect nu va avea succes decât dacă oamenii știu de el. Trebuie ca oamenii să știe că există EURES. În, în, printre prietenii mei, foarte puțini știau despre asta. Uh, Poate că am eu o problemă cu prietenii mei, dar nu cred că situația este altfel uh, în general. În plus, lipsa barierelor trebuie să fie asigurată, inclusiv pe, inter- pe internet. Uh, da, să există o diferență între parteneri și uh, membri, foarte bine. Mobilitate în sensul european, asta înseamnă că numărul locurilor disponibile trebuie să fie crescut. În plus, nu ar trebui să existe uh, prioritizări naționale sau favorizări la nivel național. Uh, asta ar fi o contradicție a proiectului. Apoi termenul uh, persoanei care caută un loc de muncă mi se pare o idee bună. Vreau să subliniez că nu există că nu trebuie să existe costuri de partea persoanelor care caută un loc de muncă în, pentru a beneficia de uh, rețeaua EURES. Parteneriatele la frontieră nu pot adăuga nimic față de ceea ce s-a spus. Uh, sunt un element uh, foarte pozitiv, foarte bun. Mulțumesc și celor care au cerut controle. Bineînțeles, avem nevoie de controle și ele sunt și prevăzute. Implicarea partenerilor sociali aici nu pot să îi spun, dec- să-i spun lui Thomas Mann că, da, evident, este de la sine înțeleasă importanța partenerilor sociali și, de asemenea, ideea um, de a face asta în fața instanței de coordonare uh, mi se pare foarte bună apoi o mobilitate de înaltă calitate, sunt de acord. Nu vrem să, să creăm dumping și muncă ieftină, ci trebuie să fie vorba de locuri de muncă de calitate. Apoi, urez să nu fie doar o pagină pe internet, Uh, mulțumesc pentru această observație. Într-adevăr, nu, nu este doar o pagină pe internet, trebuie să fie un instrument de politică a forței de muncă. EURES trebuie să fie mai vizibil. Îmi place de asemenea și referirea la semestrul european. Cred că în acest context portalul EURES uh, trebuie inclus. Tocmai, în acest context trebuie inclus uh, portalul EURES Important este, de asemenea, de știut competența legislativă pentru piața muncii și stimularea uh, pieței muncii rămâne la statele membre și foarte bine așa. Însă, atunci putem să tragem la răspundere statele membre și să le solicităm să își uh, asume responsabilitățile. Nediscriminarea, un alt, important, un alt aspect foarte important, îl sprijin Stimat colegă, niciodată nu am considerat contribuția dumneavoastră ca o critică. EURES nici nu trebuie să fie văzut uh, ca, pe, ca un instrument care ar trebui să abolească șomajul. Nu poate face asta, dar poate consolida mobilitatea, poate da impulsuri și poate accelera politica muncii în statele membre. Dacă statele membre văd că trebuie să acționeze, atunci acest lucru nu poate decât să dinamizeze activitățile lor. Uh, acest lucru, așadar, EURES va uh, obliga la acțiune, nu va adormi. Apoi, uh, obligații sociale, Uh, da, o foarte bună idee, de asemenea ca și ideea de a asigura un acces consolidat pentru tineri. Într-adevăr, utilizarea aplicațiilor, smartphone-urilor um, și așa mai departe, mi se pare o idee foarte bună, pentru că știm cu toții cum comunică tinerii. Personal însă consider că trebuie să asigurăm că totul merge perfect uh, pe un uh, calculator înainte să începem cu aplicațiile. Apoi, uh, acompanierea unei persoane care merge într-o altă țară, uh, sunt de acord, dar cred că ne vom lovi de unele limite bugetare și oricât de puternic, oricât de ciudat ar suna, cred că țara de baștină ar trebui să fie cea care stimulează mobilitatea. Cu asta ajung la capătul uh, listei de comentarii. Așadar, uh, stagiile nu trebuie să fie uh, văzute ca forță de muncă ieftină. Cred că valoarea stagiarilor este importantă. Trebuie să le asigurăm demnitatea, este modul în care îi întâmpinăm, iar noi ca deputați trebuie să luptăm pentru ca tinerii să nu fie exploatați. Publicații în mai multe limbi, eu spun bineînțeles, și mobilitatea nu trebuie să fie pe hârtie, ci în realitate, bineînțeles, cu toate că cu, sigur, cu siguranță de la 0,3% nu putem merge decât în sus. Ideea de a ținti anumite regiuni, da, mi se pare una bună, Comisia ar putea să se adreseze regiunilor în mod țintit, astfel încât acestea să se coordoneze. Agenții private, din fericire, fac deja parte din acest proiect și uh, referirea la probleme fiscale, de asigurări sociale, uh, mi se pare una bună și face parte din acea companiere menționată. Așa este, doamnă Ribeiro, tinerii nu trebuie să fie obligați să plece în străinătate. Asta ar fi o neînțelegere să credem asta. Posibilitatea și oferta contează și a, a, despre asta trebuie să fie vorba. Ă, certificate referitoare la calificări este o problemă în continuare. Calificările nu sunt recunoscute în Europa, dar cred că această platformă și uh, Um, candidaturile de aici um, vor stimula statele membre să facă mai mult în domeniul recunoașterii calificărilor. Nu mă tem că forțe de muncă din țări cu venituri reduse vor merge în țări cu um, venituri mai mari și că asta ar fi o problemă dacă o țară cu venituri mai mari are locuri de muncă libere, înseamnă că caută oameni calificați în Europa. Și atunci ce mai contează de unde vin? Nu consider că este un pericol, mai ales atunci când știm că salariile uh, trebuie să respecte anumite niveluri în fiecare stat membru sub care nu se poate merge. Și, și în cazul în care se întâmplă asta, intervin instanțele. Mobilitatea și problema limbilor trebuie să fie și ea rezolvată. Însă propunerea comisiei mi se pare una pozitivă în acest sens. Și da, colegă Moran Chartier, uh, nu trebuie să ne întoarcem în timp. Mi se pare foarte important. Potențialul EURES este atât de mare încât avem uh, mari șanse aici, mai ales pentru tineri cred că putem să creștem uh, și capacitatea de a deține un loc de muncă. Este un efect secundar, uh, poate, dar care va fi foarte util în viitor. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și membrilor Comisiei pentru Cooperare și ne vom, uh, vom face eforturi pentru a încheia acest dosar în următoarele săptămâni. Thank you, Mr. Macron. thank you for all your Mulțumesc foarte mult, domnule Becker, mulțumesc tuturor pentru intervenții și acum aș dori să spun doar câteva cuvinte. Imediat ajungem la doamna Moran Chartier și raportul său. But I'll just give you information a couple of timetable issues. Aș dori mai întâi să vă dau câteva informații referitor la calendar. La comisul, Comisia pentru Ocupare, referitor la acest subiect, EURES, raportul EURES, în principiu, dacă nu mă pe 7 mai. Deci o mică modificare în calendar. Apoi, la punctul 12 de pe ordinea de zi, nu vom avea timp să îl discutăm. Termenul de depunere a amendamentelor 3 martie și adoptare la Comisia pentru Ocupare pe 24 martie. Iar în ceea ce privește decizia de înființare a Comitetului pentru Ocuparea Forței de Muncă și de Aprobare a Deciziei, vom avea termenul pentru amendamente fixat în data de 3 martie și adoptarea la Comisia pentru Ocupare pe 24 martie. Punctul 15 de pe ordinea de zi, dimensiunea urbană a politicilor UE. După cum am spus, în momentul în care am început ședința, la momentul respectiv doamna Renie nu putea fi de față dar m-a, mi-a dat câteva notițe spunând că raportul, proiectul de aviz va pune accentul pe cinci aspecte. Mai întâi, o implicare puternică a orașelor în întregul proces, mai ales anumite regiuni care trebuie să fie cooptate și uh, în momentul în care se redactează planul de investiții, mai ales în ceea ce privește investițiile sociale, și că acestea nu trebuie să fie incluse în calcularea deficitului public. Iar în al patrulea rând va exista o bugetizare, o, niște perspective de buget pe chestiuni de gen și subliniază de asemenea fapta că subsidiaritatea și proporționalitatea, aceste două principii sunt deosebit de importante pentru orașele noastre și având în vedere că avem un calendar foarte strâns, doamna raportor va avea va fi dispusă să asculte cu mare atenție punctele dumneavoastră de vedere și, în concluzie, mă roagă să vă transmit că, în general, regiunile și orașele sunt actori cheie și trebuie să fie uh, actori cooptați pentru obiectivele noastre de ocupare și dezvoltare și așteaptă cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și speră să poată organiza o ședință cu raportorii din urmă în săptămâna, săptămâna viitoare. Termenul pentru depunerea amendamentelor este fixat în data de 3 mai și adoptarea în Comisia pentru Ocupare pe 1 aprilie. Yes, now we can go back to uh, item 10 on the agenda. Cum ne întoarcem la punctul 10 de pe ordinea de zi, care este de asemenea un raport foarte important ales pentru partenerii sociali, dar evident și pentru noi în cadrul acestei comisii și dau cuvântul doamnei Moran Chartier. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Da, prin acest raport, de fapt e vorba de o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind navigatorii, care modifică deci un anumit număr de directive care există deja. De ce? Pentru că în legislația europeană, navigatorii, și vreau să vă amintesc contextul, sunt excluși dintr-o serie întreagă de directive care, de fapt, organizează nivelul de protecție necesar pentru lucrători. Și deci era deosebit de important ca noi să putem să includem și această categorie și să facem această muncă împreună. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, doamna Ania Singheruș, Ula Tornes din partea GUE, doamna Ingheruș din partea Socialiștilor și Democraților, Angheric din partea ICR, Patrick Loiarec din partea GUE, Jill Lambert din partea Verzilor și Letizia Beckin din partea FDD, care s-au investit cu drag în munca noastră și din punct de vedere strategic, m-am sprijinit evident și pe secretariatul Comisiei noastre Ocupare și vreau să o salut pe Zoe Danpetu, foarte uh, angajată pe acest subiect. Deci am vrut în mod strategic să împărtășim uh, felul în care lucrăm, să împărtășim informația tuturor încă de la bun început. Deci am organizat o ședință a raportorilor cu toate grupurile politice, împreună cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului pe aceste subiecte. Ca urmare a raportului pe care îl propusesem, au fost înaintate 34 de amendamente, 2 de către PPE, 19 de către Socialiști și Democrați, 2 de către ECR, 2 de către Liberali, 1 de către uh, Vers și 5 din partea FDD și 3 din partea neafiliaților. Doresc să mulțumesc tuturor deputaților care au venit cu amendamente foarte constructive și care oglindesc bine ambianța, atmosfera de lucru pe care am reușit să o construim în jurul acestui raport și mă bucură faptul că în aceste amendamente, printre aceste amendamente, din 34, 16 sunt pur și simplu aproape identice uh, cu raportul. Deci munca noastră de coordonare, de concertare, de integrare a ideilor venite din toate direcțiile, cred eu, va fi astfel ușurată în mod clar. Obiectivul nostru general a tuturor raportorilor este de a fi cât mai aliniați cu putință pe acordul ce a fost găsit între partenerii sociali și armatori. Dincolo de aceste 16 amendamente identice, unele amendamente sunt compatibile, compatibile cu raportul pe de o parte și compatibile cu acest acord pe de altă parte. Mă gândesc, spre exemplu, la amendamentul 19 din partea domnului Jerome Lavrio, care subliniază importanța IMM-urilor în, într-un sistem de creștere inclusivă. Amendamentul 22, de asemenea, din partea socialiștilor și democraților referitor la importanța convenției în ceea ce privește munca în domeniul maritim, convenția a Organizației Internaționale a Muncii în ceea ce privește condițiile de lucru pentru astfel de angajați. Anumite amendamente, mă gândesc la amendamentele 21 și 23, atrag atenția asupra poverii administrative pentru IMM-uri o povară suplimentară, deci trebuie să fim foarte atenți la acest lucru și, evident, multe amendamente afirmă din nou importanța de a, de a, de a îmbunătăți condițiile de lucru ale navigatorilor. Este de altfel și obiectivul nostru general. Și vreau să mulțumesc și lui Gil, care uh, este foarte activă pe acest subiect. Problemele tehnice care pot apărea vor fi rezolvate cât mai bine cu putință, verificând exact ceea ce poate fi integrat în text, mai ales o mică problemă tehnică pe care vreau să o subliniez aici, doamna președinte, în ceea ce privește amendamentul 18 din partea FDD. FDD. Noi suntem aici într-un în cadrul unui raport legislativ și în acest cadru nu putem să ne referim decât la documente oficiale care există deja. Deci, acordul dintre partenerii sociali și armatori nu poate fi considerat ca și document oficial. Deci noi îl putem integra în modul nostru de a gândi, în modul nostru de a lucra, dar nu putem să facem o trimitere concretă în text, în sensul procedurii legislative. Iată, în mare, punctele cele mai importante uh, asupra cărora am lucrat, la care se referă amendamentele, Comparativ, deci, cu acordul pe care îl evocam adineaori, putem spune că în raportul meu am introdus o trimitere la noile tehnologii, tocmai pentru a putea uh, dezvolta această integrare a consultării partenerilor sociali e un punct asupra căruia toate grupurile politice, anumite grupuri politice și-au marcat acordul. Unele grupuri politice în continuare sunt prudente, spunând că va trebui foarte curând să organizăm o nouă ședință. De fapt, am prevăzut-o deja la Strasburg pe data de 12, cu ocazia ședinței plenare, pe 12 martie, în așa fel încât să putem să punem la punct amendamente de compromis cât mai cuprinzătoare și astfel să ținem seama de avizul Comisiei pentru Pescuit. Veronica Lopie Fontanie este foarte angajată și foarte activă pe acest subiect și ea este cea care ne va ajuta să integrăm și avizul Comisiei pentru Pescuit. Și aș dori doar la final să amintesc câteva elemente, aș spune niște greșeli lingvistice, ero, erori, um, comparativ între versiunea mea din limba franceză și traducere. Vreau să spun acest lucru tuturor uh, raportorilor din umbră. La articolul 5.2, amendamentul 15, aliniatele 1 și 2. Repet, 1 și 2 va fi adăugat în text pentru a fi de acord cu partenerii sociali și la același articol, în versiunea engleză, part transfer va fi înlocuită cu o altă sintagmă, tocmai pentru a uh, respecta precis uh, formularea partenerilor sociali. Iată, doamna președintă, ceea ce doream să spun ca și prezentarea acestei, uh, acestui text. Acum eu sunt Uh, dornică să ascult reacțiile colegilor și a diferiților raportori din umbră. Referitor la această prezentare, mulțumesc pentru atenție. Well, we are running out of time, but I'm sure that... Președinte, mulțumesc. Nu prea mai avem timp, dar sunt sigură că raportorii din umbră vor fi foarte exacti și foarte succinți. Agnes, te rog, ai cuvântul. Voi încerca, într-adevăr, să vorbesc cât mai la subiect. Mulțumim pentru raportul și efortul dumneavoastră. Și aș spune din partea grupului SND că susținem linia principală a raportului dumneavoastră, tocmai pentru că susține acordul obținut de partenerii sociali E bine să ne reîntâlnim în luna martie, pentru că eu una sunt convinsă că putem să lucrăm pe marginea amendamentelor deja primite. În special mă gândesc la considerente și cred că pentru grupul nostru e o prioritate ca raportul în sine să se îndrepte către a asigura o situație mai bună pentru navigatori, bazându-se mai mult pe uh, noile tehnologii, pe tehnologiile moderne care vor putea aduce ameliorări în viața uh, navigatorilor. Pentru că dacă aceste tehnologii sunt disponibile, de ce să nu le folosim? Mă opresc aici cu contribuția mea, sunt convinsă că pe 12 martie când ne întâlnim vom obține un rezultat foarte bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Gherică din partea ECR. Zunächst Stimată doamnă președinte, în primul rând aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru bună cooperare. Cred că avem un raport bun și o Uh, am lucrat bine pe această propunere a Comisiei. Mai ales dialogul cu partenerii sociali uh, este unul important și este important uh, să fie luată în considerare poziția lor. Sunt însă prudent referitor la alte posibile amendamente. Eu am introdus în două locuri menționarea clasei de mijloc Cred că este important să respectăm și rolul IMM-urilor în economia albastră. Însă rămân probleme față de statele terțe. Nu putem uh, să ne, să facem ca uh, munca să plece, să plece spre statele terțe. Trebuie să avem condiții de lucru uh, juste în UE. În, amendamentele 20, în amendamentul 21 este vorba despre costurile uh, legate um, de acest lucru, mai ales pentru întreprinderile mici. În numele grupului meu, prin amendamentele depuse, pledăm să, pentru a ne concentra pe chestiunile tehnice și să discutăm uh, lucrurile într-un mod obiectiv, dar cu implicarea partenerilor sociali. Este clar, facem aceste legi pentru a asigura lucrătorilor condiții bune, dar și pentru ca uh, IMM-urile în economia albastră să uh, poată supraviețui. Mulțumesc! Thank you. I'll give the... Mulțumesc! Acum, doamna Iabalova, de partea grupului al. Mulțumesc, doamna președinte, vorbesc în numele uh, Urei Turmes Raportul din pentru ALDE. Ea dorește să mulțumesc pentru un raport foarte bun, amendamente bune și o excelentă cooperare. Cum s-a spus și în schimbul de opinii, partenerii sociale au obținut un acord tocmai pe această temă și cred că noi ar trebui să respectăm acest acord. Proiectul inițial al raportului devia oarecum de acest acord al partenerilor sociale, însă am înțeles că e o problemă lingvistică care între timp s-a rezolvat. În ciuda faptului că partenerii sociali au obținut un acord, grupurile politice au prezentat un număr de amendamente care încă diferă de, de acest acord. Ținând seama de acord și de textul prezentat de partenerii sociali, faptul că ele sunt texte sensibile, mi se pare uh, un eveniment nefericit aceste amendamente. Dată fiind experiența din Danemarca, acordul partenerilor sociali trebuie respectat și nu trebuie schimbat de politicieni. Uh, acest acord este și va rămâne direcția pe care ULA o va urmări mereu și numele ei. Doresc să mulțumesc raportoarei și raportorilor din umbră, așteptând cu interes cooperarea viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte, are cuvântul acum domnul Ieric din partea GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu doresc să-i mulțumesc doamnei Moran Chartier pentru raportul dumneai și toate eforturile depuse. Navigatorii sunt persoane care lucrează din greu în condiții meteo adesea extrem de dificile și era o anomalie faptul că această categorie nu era inclusă într-o serie întreagă de directive uh, vizând drepturile sociale. De unde și raportul și proiectul de directivă care vor corecta tocmai această anomalie în bună măsură. Acordul partenerilor sociali discutați între angajatori și salariați va fi acum transpus în legislație și e un lucru cât se poate de pozitiv pe care îl susținem, la fel cum vom susține și o serie de amendamente cât se poate de bune depuse, în special în ce privește negocierea socială și alte progrese posibile. Rămâne ca după vot să putem apăra aceste opțiuni în fața Consiliului, așa încât ele să fie adoptate în mod definitiv. Vă mulțumesc! Mulțumim! Calendarul acum, nu mai știu dacă am menționat acest lucru, poate că nu. Adoptarea în Comisia în plus se va desfășura pe 1 aprilie, iar votul în plenară este prevăzut Uh, pentru sesiunea din luna mai. Iată calendarul. Doresc să îi salut acum pe tinerii din sală, vizitatorii noștri care ni s-au alăturat. Bun venit! Uh, ședința noastră nu va mai dura foarte mult, dar sperăm să găsiți elemente interesante uh, Uh, și să puteți asculta și vedea lucruri cât mai interesante în întregul Parlament. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Și anume Convenția Internațională a Organizației Maritime Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare, atestare și efectuare serviciul de cart pentru personalul navelor de pescuit. Doamna Sofia Ribeiro este raportor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Pe scurt, este un proiect de raport um, pentru un proiect al Consiliului prin care se face apel la statele membre să ratifice o convenție din, 1990, din 1995, Convenția Internațională a OMI privind standardele de pregătire a navigatorilor. 22 de state membre fac parte din această convenție, însă numai patru au ratificat până acum convenția. Care este obiectivul? Navigatorii uh, și personalul uh, navelor de pescuit Uh, trebuie să aibă calificările și competențele necesare pentru efectuarea muncilor. Și acest lucru trebuie să fie dovedit prin certificate oficiale. Vorbim în special despre o convenție care are în centrul atenției formarea profesională. Uniunea Europeană nu poate ratifica această convenție, statele membre trebuie să o facă. Însă statele membre nu pot ratifica uh, convenția pentru că parțial nu au competențe directe. Trebuie să solicite autorizație din partea Uniunii Europene, căci pescuitul este o materie care este competența principală a Uniunii Europene. Așadar, este nevoie de această autorizație pentru ca statele membre să poată ratifica. Din acest motiv, numai patru state membre au ratificat convenția până acum. Este important ca statelor membre să li se dea posibilitatea să ratifice această convenție. Convenția se concentrează asupra uh, formării uh, personalului navelor de pescuit, deci este foarte important. Uh, este o chestiune de subsidiaritate. Propunerea mea este ca Parlamentul să dea un vot pozitiv pentru această propunere a Consiliului, însă aș dori să adaug ceva. M-am întâlnit cu raportorii din umbră, am luat notițe, astfel încât să putem încheia acest um, raport cu un consens am uh, primit um, uh, diferite luări de poziție de la părți interesate, inclusiv uh, de la Comisia de Pescuit. Cred că, dincolo de aceste chestiuni de formare și competențe, pe primul loc ar trebui să fie uh, sănătatea um, și siguranța um, personalului în um, munca sa. Această convenție se aplică însă numai unei anumite mărimi de vas și nu tuturor, iar noi ar trebui să recomandăm ca toate aceste chestiuni de siguranță, de formare să fie utilizate și să fie aplicate la nivel general, la toată lumea astfel încât să existe într-adevăr mai multă siguranță la locul de muncă pentru acești oameni. Pescuitul uh, este una dintre cele mai periculoase meserii. La nivel mondial, 24.000 de persoane decedează uh, din, în domeniul pescuitului. Deci uh, este important să existe formări astfel încât uh, personalul nostru să fie cel mai calificat și să lucreze în condiții de maximă siguranță. Și, bineînțeles, aștept comentarii din partea raportorilor din umbră. Yes, well... Mulțumim, într-adevăr, dezbaterea deschisă și mai întâi am să dau cuvântul doamnei Dabalova. Vorbesc din nou numele Ulei Turmes. Vorbesc doar în numele ei. Una, aș dori să, ar trebui să mulțumesc raportare pentru proiectul de raport și susțină acest text. Cu toate acestea, Trebuie subliniat că partenerii sociali au avut discuții și au obținut un acord în luna noiembrie anului trecut pe această temă și aici, în Comisia trebuie să ținem seama în cel mai înalt grad de acordurile partenerilor sociali în toată munca noastră. Și una se referă la discuția din 26 noiembrie între reprezentanții uh, COGECA și Organizația Lucrătorilor ETF și acolo acordul obținut pe parcursul acestor discuții. Cred că este important să subliniem contribuția și rolul important al partenerilor sociali în toate temele ce țin de ocupare. Așteptăm cu interes evoluția acestui dosar. Mulțumim! Mulțumesc! Acum are cuvântul Elena Gentile. Presidente, ovviamente Mulțumesc, doamnă președinte. Împărtășesc în bună măsură reflecțiile doamnei raportor și cred că, într-adevăr, e o decizie importantă aceasta, o decizie așteptată, așa încât sec ajutor să, noi toți să devenim mai conștienți de condițiile muncii pe mare și să putem proteja acești lucrători pentru ca și ei să fie în siguranță și asta inclusiv prin intermediul formării profesionale în care e cât se poate de utilă. E vorba de asta de a atrage atenția asupra unui sector întreg al economiei care în anii din urmă în anumite regiuni ale Europei de Sud au cunoscut, din vari motive, a suferit uh, o încetinire, o decelerare. Iată, raportul acesta e o ocazia de a încuraja, pe de parte, bune condiții de muncă. Marea poate fi una din temele importante, un motor al creșterii și dezvoltării, dar asta mai și mai dacă noi creăm condițiile prealabile absolut necesare, așa încât uh, efortul nostru trebuie să fie de calitate. Trebuie să oferim formare și, în special, formare în domeniul siguranței și a securității la locul de muncă, fie acesta și pe mare. De ce? Comisia noastră, cred eu, ar uh, Trebuie să insiste ca dosarul să avanseze rapid, deci să fie luată rapid, așa încât întreprinderile uh, și forța de muncă uh, să poată beneficia de aceste decizii. Mulțumesc încă o dată. Ana Gherica, acum, din partea aceea. Nu dorește să intervină? Era totuși pe lista noastră ca raportor din umbră, dar putem trece atunci la doamna Suga din partea UE. Obrigada, Sr. Presidente. Um, nós uh, estamos. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. În general, suntem de acord cu acest raport. Vrem să dăm un acord pentru o propunere a Consiliului prin acest raport. Deci eh, nu sunt foarte multe schimbări de propus. Credem că ratificarea acestei convenții poate fi într-adevăr o contribuție la îmbunătățirea formării și, drept urmare, și a siguranței tuturor celor care lucrează pe mare. În justificare, raportoarea însă prevede ceva foarte interesant, că sunt vizate numai vasele medii Și acest lucru mi se pare interesant, pentru că trebuie știut că o mare parte a pescuitului, mai ales de coastă, este făcut de vase mici care nici măcar nu intră sub incidența acestei convenții. Și tocmai în acest domeniu condițiile de lucru sunt uh, cele mai puțin bune. Munca este precară, condițiile sunt nesigure, uh, Controlele nu sunt uh, foarte exacte, foarte stricte. De multe ori veniturile acestor persoane sunt foarte reduse și uh, vedem de multe ori că au loc accidente, din păcate foarte des accidente mortale. Asta are de a face cu faptul că poate orele de lucru sunt mult prea lungi, Toate acestea comportă riscuri pentru sănătatea și siguranța oamenilor. Da, de multe ori în aceste condiții dure, siguranța este neglijată. Nu putem vedea acest caz separat de reglementarea generală a um, profesiilor uh, pe mare. Trebuie să reglementăm mai bine lucrurile astfel încât acești lucrători, în primul rând, să, de, să primească un uh, venit minim din care să poată cel puțin să trăiască și astfel încât acești oameni să nu fie supuși unor uh, pericole atât de mari, pentru că asta se întâmplă. În Portugalia se întâmplă des acest lucru și nu putem accepta. Thank you all for... Vă mulțumesc tuturor pentru că ați rămas în sală și pentru că ați avut comentarii foarte la obiect și acum îmi rămâne să vă dau informațiile despre calendar. Adoptarea în Comisia Ample pe 24 martie, vot în plenară încercăm în a doua sesiune din aprilie, iar termenul de depunere a amendamentelor, cel mai important, 5 martie. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și doresc să vă reamintesc că începem din nou la orele 15 în această sală cu o audiere, o audiere comună alături de Comisia Cult despre reforma sistemelor educaționale în Europa ca modalitate de combatere a abandonului școlar timpuriu, a sărăciei în rândul copiilor și a șomajului în rândul tineretului. Cum știți, e o temă centrală și pentru comisia noastră și sper să puteți fi aici la audierea cu Andrew Cult ca să puteți asculta pe tinerii care vor vorbi și pe cei care lucrează foarte îndeaproape cu aceste grupuri de tineri. Ne revedem așadar la ora 15. Mulțumesc!